So, ich würde vorschlagen, dass wir mit der Sitzung beginnen. Propun să începem cu reuniunea noastră. Dați-mi voie să fac o serie de observații cu privire la ordinea de zi. În primul rând, mâine, înainte de vot, vom avea o scurtă prezentare din partea secretariatului nostru cu privire la așa numitul, așa numita E-comisie, vă va surprinde, însă comisia noastră a fost aleasă uh, ca, uh, a fost aleasă să funcționeze în viitor ca un uh, proiect pilot, să spunem așa, ca o comisie electronică, respectiv să se îmbunătățească accesul electronic la documente și așa mai departe. Acest lucru le-a fost prezentat asistenților și secretariatelor acum 10 zile. Mâine dimineață vom primi și noi aceeași prezentare înainte de votul de la ora 10. Așadar, am să vă rog să nu fiți uh, foarte surprinși dacă mâine la ora 10 uh, nu începem imediat cu votul, ci ni se face această scurtă prezentare pentru a ști ce posibilități avem în cadrul acestor e-comisii. Ajung la uh, punctul uh, cu privire punctul doamnei Wikström, uh, proiectul de aviz, sistemul școlilor europene, se va discuta mâine. Domnul Stoianov, raportul dumnealui cu privire la autoritățile de asigurare. E bine, acestea vor fi discutate astăzi, înainte de punctul 3, iar apoi uh, cererea de ridicare a imunității a doamnei Hanchi se va discuta după punctul 16. Punctul diverse va fi discutat înainte de punctul 27 și tocmai am aflat că uh, punctul 5, raportul doamnei Wallis, uh, va fi și el amânat. Acestea sunt uh, observațiile cu privire la ordinea de zi. Dacă nu aveți obiecții, continuăm, o considerăm adoptată. Trecem la punctul 2, la comunicările președintelui. Am să vă anunț că doamna Tain este raportor pentru proiectul de aviz pentru propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului pentru amendarea regulamentului uh, cu privire la uh, legile privind uh, protecția consumatorului. Bun, cu aceasta ajungem la punctul 3. Este vorba de Convenția Europeană. Ba nu, mă scuzați, spune președintele, trecem întâi la punctul 19. Tocmai anunțasem acest lucru. Raportul, raportul domnului Stoianov, aveți cuvântul, domnule Stoianov. Благодаря, господин председателю. Искам а, също така да благодаря на комисията, че се съгласи да изтегли. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc comisiei pentru că a reprogramat acest raport, pentru că mâine este o zi foarte importantă pentru mine. Voi da un examen de stat în dreptul uh, penal și acesta este un pas foarte important înainte să-mi obțin uh, diploma de drept în Bulgaria și comisia nu are decât de câștigat de pe urma acestui uh, examen pentru că îmi va îmbunătăți calificările. În ceea ce privește această directivă a autorităților europene uh, cu privire la pensii și asigurări de pensii, există câteva aspecte importante Este vorba de acordarea către Comisia Europeană a unor prerogative de a emite acte delegate conform uh, tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. La cea mai mare parte a prevederilor sunt foarte specializate, sunt uh, texte juridice foarte specializate. Și, bineînțeles, uh, Comisia ECON uh, este comisia responsabilă pe fond, iar pe baza părerilor anterioare din comisia noastră, voi încerca să mă limitez la aspectele de natură juridică sau, cel puțin, la aspectele interdisciplinare. Potrivit articolului 290 alineatul 1 din uh, tratat, actele delegate pot să modifice conținutul actelor legislative. Totuși, aceste modificări nu pot să fie modificări de substanță, de fond. Iar uh, în următoarea teză de la alineatul 1 se spune că dacă se fac modificări de fond, organismele legislative își păstrează prerogativele și atunci nu există acte delegate. Pe baza acestei uh, prevederi din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, am uh, elaborat o serie de concluzii. Și cred că există posibilitatea ca actele delegate să poată introduce și modificări uh, de fond ale actelor legislative. Articolul 2, alineatul 1 din uh, proiectul de directivă își propune ca actele delegate să poată modifica activitățile companiilor de asigurări. Trebuie menționat acest lucru pentru că în multe state membre uh, tipurile de companii din acest domeniu sunt foarte bine definite și este nevoie de stabilitate economică, pentru că este vorba până la urmă de o cooperare economică extrem de importantă. Au existat foarte multe experiențe și practici în domeniu adoptarea unui act delegat pentru a extinde activitățile unor astfel de companii, de asigurări, de exemplu, nu, sunt, uh, nu este doar o chestiune de fond, dar va conduce și la incertitudini. Știu că doar uh, companiile publice sunt uh, implicate în asigurări sunt sigur că Comisia Europeană nu ar introduce astfel de modificări, dar, pe de altă parte, dacă nu ar avea aceste planuri, de ce ar vrea să folosească actele delegate pentru a introduce modificări la actele legislative? Există și o altă modificare de fond și anume crearea unor noi criterii privind majorarea de capital, așa cum se regăsește la, la articolul 2, alineatul 5. Modificările de capital, inclusiv uh, majorarea și scăderea de capital, reprezintă un uh, eveniment de mare importanță în ceea ce privește relațiile intracorporative, iar uh, directiva își propune să ofere garanții împotriva insolvenței. Dar într-o astfel de situație, care ar fi sursa unei eventuale majorări de capital dacă compania nu are suficient capital? Asta ar însemna că noul capital ar fi doar subscris și, uh, în, cu alte cuvinte, capitalul ar fi doar pe hârtie. Și totuși, majorarea de capital este un uh, pas uh, foarte important pentru foarte multe companii și de aceea, în multe state membre, există dispoziții speciale și acte normative speciale care stipulează procedurile pentru majorarea de capital majorarea de capital uh, face obiectul unor reglementări uh, foarte stricte și de aceea modificarea criteriilor sau introducerea de noi criterii reprezintă prin excelență o schimbare substanțială, o schimbare de fond. Aș vrea să menționez și un alt aspect. Se pare că există un, uh, o discrepanță și am vrea să știm care este explicația comisiei pentru aceasta. De exemplu, pentru un uh, achizitor prospectiv în cadrul unei companii de pensii. Dacă achiziționează între 20 și 50% din capital, atunci trebuie îndeplinite anumite condiții de către cumpărător. Mie mi se pare interesant un lucru și anume uh, scenariul în care cumpărătorul achiziționează mai mult de 50% dintre capital. Dacă există această limită între 20 și 50%, atunci cumpărătorul care ar cumpăra mai mult de 50% nu s-ar supune niciunui criteriu. Sau uh, cel puțin ar trebui să îndeplinească aceleași criterii ca și persoana care achiziționează 20%. Acum am o altă întrebare care are legătură cu companiile de asigurări captive, la articolul 1, alineatul 11 și 1.10. Este o întrebare tot pentru comisie și sper că avem un reprezentant al comisiei în această sală care poate să răspundă la aceste întrebări. Dacă nu, le voi transmite ulterior comisiei. Am primit informații cum că, potrivit articolului 1.11 și 1.09, există o dispoziție cum că companiile captive sunt clasificate în subtipuri. Aș vrea să știu care este uh, rezultatul practic al acestei uh, subîmpărțiri în categorii. nu cumva ar duce aceasta la o situație privilegiată pentru unele companii captive? Caracter, to este simt juridic. Acum, aceste întrebări pe care le-am pus până acum uh, au o natură mixtă, pentru că presupun um, chestiuni uh, juridice și economice. Eu mă voi concentra pe aspectele pur juridice ale acestei propuneri. În primul rând, Cred că există o problemă cu privire la modul în care se exercită controlul asupra actelor delegate. Potrivit articolul 290 uh, din tratat, există controle ex ante și ex post. Controlele ex post ar trebui să fie destul de mm, vaste după interpretarea mea, pentru că dacă un act delegat este retras, atunci mm, actul delegat rămâne în vigoare și aș vrea să subliniez acest lucru. Totuși, acest lucru este prevăzut de directivă și nu este o cerință care provine din tratat. Acum, mm, retragerea delegării ar trebui să se bazeze pe o oarecare motivație a Consiliului și a Parlamentului European care ar avea probabil legătură cu calitatea actelor delegate. Și prin urmare, retragerea delegării nu ar rezolva problema. Pentru că actul delegat de slabă calitate ar rămâne în vigoare. Și cred că ar trebui să existe o procedură care să rezolve problemele uh, legate de actele delegate chiar și după retragerea delegării. Apoi, cred că ar trebui să existe o procedură de cartonașe galbene care să fie date comisiei în cazul în care există probleme cu actele delegate. Aceasta ar trebui să conducă la decizii decizii de retragere. Eu am pus și mai, uh, și mai înainte aceste întrebări, dar nu am primit un răspuns până acum. Dar cred că sunt întrebări foarte importante pentru că au legătură cu această procedură nouă. Cu cât uh, găsim mai repede răspunsuri la aceste probleme teoretice, cu atât uh, procedura va deveni uh, mai repede operațională. Aceasta a fost o chestiune teoretică, dar există și un aspect mai practic care are legătură cu această directivă. Este vorba de termenul pentru depunerea apelurilor. Perioada de două luni prevăzută aici este prea scurtă, pentru că în două luni nu poate avea loc decât o singură sesiune a Parlamentului și nicio întâlnire a Consiliului. Prin urmare, aș sugera ca această perioadă să fie extinsă. Sper uh, că domnul Rapcai ne va da tot sprijinul, pentru că dumnealui este raportor din umbră și uh, s-a ocupat și de prerogativele de puterile delegate, care până la urmă au fost acceptate de către comisie și mă voi baza încă o dată pe sprijinul dumnealui. Apoi am o întrebare de natură pur tehnică. Articolul 308, alineatul 1A, prevede o perioadă de tranziție de 5 ani. În același timp, la, acest, la punctul B de la același articol, se prevede o perioadă de 3 ani. La 38A se spune 5 ani, iar la 38B se spune 3 ani. Probabil că este o greșeală de scriere, pentru că totuși este vorba de același gen de perioadă și deci perioada ar trebui să fie aceeași. Care ar trebui să fie interpretarea pe care ar trebui să o dăm? 5 ani sau 3 ani? Iată, acestea au fost întrebările și comentariile mele. Ca întotdeauna, vă voi sta la dispoziție pentru a vă asculta opiniile. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. S-au adresat foarte multe întrebări comisiei. Comisia este prezentă. Avem lista aici. Domnul Roha, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chairman. Uh, on the several questions that... Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu câteva întrebări care au fost adresate, voi începe cu cea mai uh, simplă, uh, acea a perioadei de la 308 sau uh, a 309 și atunci perioada trebuie să fie de 3 ani. Mm, au mai fost ridicate și alte probleme. E bine, în ceea ce privește actele delegate. E bine, propunerea este 1 plus 1, însă până la urmă colegiul va trebui să uh, decidă. Rezultatul final ar putea să fie și de forma 3 plus 3. Uh, deci nu e chiar imposibil să obținem uh, în cel din urmă același rezultat, totul însă trebuie să țină cont de procedură. Deocamdată problema actelor delegate trebuie reținută. A existat aici o propunere a comisiei, însă ea trebuie să fie acceptată de colegiuitor, deci nu doar comisia va fi cea care va decide asupra acestor puncte. În ceea ce privește problema unor uh, schimbări substanțiale, trebuie reținut faptul că vorbim despre o directivă cu cel puțin trei sau patru niveluri. Primul nivel este cel al unei directive bazate pe principii, Așadar, um, substanța textului va fi um, decisă la nivelul 2 și acest lucru trebuie reținut. Capitalul uh, sporit nu este pur și simplu o uh, prevedere generală legată de uh, capital, ci vorbim despre un risc de solvabilitate al companiilor. În ceea ce privește fondurile de pensii, există un studiu în desfășurare în ceea ce privește pensiile și va exista o uh, propunere de revizuire a uh, directivei uh, în vigoare. Și totul este prevăzut pentru sfârșitul acestui an. În ceea ce privește asigurarea captivă, clar că aici avem de face cu o uh, întrebare tehnică, nu am fost pregătiți să răspundem la ea la această reuniune. Prin urmare, am putea să transmitem uh, uh, la o întrebare scrisă a Parlamentului un răspuns scris în acest sens. Cred că am acoperit toate punctele ridicate de uh, eurodeputatul Stoianov. Deci este o uh, directivă uh, cu mai multe niveluri și nivelul 1 ține doar de principii, ori nivelul 2 uh, este cel care presupune abordarea fondului problemei. Cât privește actele delegate, clar ele trebuie acceptate de colegiuitori. Articolul 290 uh, este unul uh, cu, care conține niște dispoziții noi uh, și ar trebui să vedem cum vor putea funcționa aceasta în practică și vis-a-vis -vis de directiva care vizează serviciile financiare. Deci totul mai trebuie încă analizat. Și activitatea este în derulare. Mulțumesc! Herzlichen Dank an die Kommission.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 captiv nu va primi un răspuns acum. Procedura este una uh, complexă și eu mă voi mai axa uh, pe această chestiune mai în uh, detaliu. Aș dori să mulțumesc oricum pentru răspuns. Voi verifica uh, dacă uh, aceste uh, întrebări ale mele își vor găsi răspuns. Aș dori să discut și la viitoarea sesiune de la Strasburg, Strasburg cu raportorii din UNRWA pentru a rezolva chestiunile care încă nu și-au găsit uh, un răspuns. Odată ce îmi voi îmi înainta amendamentele, aș dori să le discut și pe acelea cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Data viitoare vom avea și proiectul de raport și vom putea continua cu procedura. Trecem acum la punctul de pe de zi cu numărul 3. Este vorba despre televiziunea plătită, printre altele. La punctul 3 a trebuit și eu să citesc de mai multe ori până să-mi dau seama. Uh, și anume uh, ar trebui să existe un servic- o protecție juridică pentru astfel de uh, servicii și că și această protecție ar trebui să nu fie valabilă numai în cadrul Uniunii Europene, ci uh, și în exterior. Uh, s-a început din anii 90 să se discute acest lucru în Consiliul uh, Europei, s-a elaborat o convenție care a fost uh, negociată și uh, în prezența Comisiei, care a avut un mandat din partea, un mandat din partea partea uh, Consiliului, iar acum este vorba de acceptarea, adoptarea acestei convenții așa cum este ea, uh, cum a fost ea negociată. Dați-mi voie să dau cuvântul comisiei dacă este, dacă avem un reprezentant în sală, da, iată, pentru a face unele observații și unele completări. Vă rog. Merci de me laisser la parole. Uh, oui. Mulțumesc pentru cuvânt. E adevărat că vorbim despre aspecte destul de tehnice. Aș dori mai întâi să precizez faptul că această directivă protejează în special uh, serviciile cu acces condiționat. Cele mai uh, cunoscute sunt uh, programele de televiziune cu plată. Practic se protejează tot ceea ce ține de domeniul audiovizual. În raport cu ceea ce s-a uh, scris în prezentarea comisiei, aș dori să subliniez două aspecte. Mai întâi, această directivă din 1998 uh, urmează uh, unui număr de două directive foarte importante în spațiul european al audiovizualului. Directiva Uh, televiziune Fără Frontiere, care a fost uh, adoptată în 89 și care uh, viza um, recepția liberă a tuturor televiziunilor și apoi directiva cablu și satelit din 1993 care viza rezolvarea unor probleme specifice legate de drepturile de autor pentru receptarea televiziunilor prin satelit. Pentru a încuraja stabilirea acestui spațiu european al audiovizualului, Comisia și Uniunea Europeană la acel moment s-au gândit că ar trebui să completeze uh, această piață internă a uh, televiziunilor cu televiziunea uh, cu plată. S-a încercat eliminarea pirateriei, adică a decodoarelor pirat Prin urmare, se încerca uh, protejarea televiziunilor cu plată împotriva uh, pirateriei uh, care le reținea o parte din venituri și care le împiedica dezvoltarea. Făcând asta, am permis pieței interne a televiziunilor să funcționeze și să um, devină mai europeană, făcând loc și serviciilor transfrontaliere. Cu această protecție, Comisia a luat parte la negocierea uh, convențiilor uh, Consiliului uh, Europei. Pentru că pirateria, nu e așa, nu cunoaște frontiere. Comisia prin adoptarea raportului său privind punerea în aplicare a directivei, cel de-al doilea raport fiind adoptat în 2008. Deci Comisia a constatat faptul că această directivă era bine pusă în aplicare în Uniunea Europeană, dar uh, pirateria în continuare uh, beneficiază de safe harbor, adică de state în care pirateria nu este sancționată. Așadar, uh, cei care se ocupau cu pirateria puteau să-și dezvolte activitatea și să-și dezvolte programele ilegale de decodare, pentru televiziunile cu plată în afara Uniunii Europene. Așadar, Comisia, în raportul său din 2008, a propus uh, o cale pentru a dezvolta această protecție în afara Uniunii Europene. Era vorba despre ratificarea acestei uh, convenții a Consiliului Europei. Consiliul Europei are mai mult de 40 de membri. Uh, Rusia tocmai s-a alăturat Consiliului Europei Uniunea Europeană nu are decât 27 de state, așadar, faptul că Uniunea Europeană va ratifica această uh, convenție ar putea da naștere uh, unei uh, noi uh, vieți a acestei uh, convenții. Comisia, prin urmare, consideră că e necesar să se ratifice această uh, directivă pentru a încuraja cei 20 de membri ai Consiliului uh, uh, Europei, care nu sunt membri ai Uniunii Europene, să uh, ratifice această convenție și să protejeze și în afara Uniunii Europene televiziunea cu plată. Directiva este neutră din punct de vedere tehnologic, așadar acoperă și serviciile pe internet, deci tot ceea ce înseamnă furnizare de servicii audiovizuale pe internet. Ea se poate aplica așadar și uh, noilor uh, servicii care uh, se dezvoltă în acest moment. Și acum o ultimă precizare. În textul care prezintă inițiativa, se vorbește de sancțiuni penale. Actualmente suntem pe cale de a prezenta textul Consiliului și aceasta este una dintre problemele care au fost ridicate. Convenția nu obligă statele membre să ia măsuri de sancționare penală. Există sancțiuni administrative sau penale care uh, pot uh, fi uh, luate. Dar tot ce um, ține de materia penală e o chestiune delicată pentru Consiliu. Convenția obligă statele membre, așadar, să aplice sancțiuni, însă statele nu sunt obligate să aplice sancțiuni penale. Cam asta a fost prezentarea mea și sunt gata să răspund și la uh, alte întrebări dacă vor uh, apărea. Vă mulțumesc. Am să încerc, încerc să traduc uh, aceste spuse, aceste lucruri în uh, limbajul de zi cu zi. Este vorba de o convenție din 98 um, care se referă așadar la aceste servicii și care um, în interiorul Uniunii Europene se referă numai la cele 27 de state membre. S-a pornit de la ideea să se extindă aceste, aceste prevederi la nivelul Consiliului Europei, lucru care se face din uh, 1999 uh, prin cadrul, prin uh, intermediul unei convenții. Convenția, uh, practic, ar face în așa fel uh, încât uh, ceea ce am decis noi în 98 prin directiva noastră să se aplice practic la nivel extins în uh, Europa. Deci nu numai în Uniunea Europeană. Nu mai dorește nimeni să intervină, se pare, așadar, în momentul în care vom primi cererea formală din partea Consiliului să, să aprobăm această convenție, o vom face. Foarte bine. Vă mulțumesc. Putem încheia cu acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumim Comisiei pentru explicațiile acordate. Trecem la punctul 4. Iată, din nou e rândul meu, spune domnul președinte. Este vorba de uh, coordonarea garanțiilor impuse societăților comerciale în înțelesul articolului 54. Este practic vorba de o reformare. Este vorba de faptul că Parlamentul uh, urmează să aibă o răspundere mai mare și se pune întrebarea dacă nu se poate uh, face un fel de împuternicire pentru acte delegate. Tehnic am făcut deja acest lucru și în trecut am soluționat astfel de uh, probleme printr-o uh, propunere a comisiei, modif propunere modificată a comisiei uh, Iată, este un caz în care am citit de trei ori documentul și tot n-am înțeles. Avem comisia alături de noi și am să rog uh, comisia să ne explice despre ce este vorba. Vă rog, comisia, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este o propunere de codificare a dispozițiilor existente care s-au transformat într-o versiune reformată, într-o propunere reformată, din uh, motive pur uh, tehnice de natură juridică. Când am uh, examinat propunerea, Grupul uh, de lucru consultativ um, a dat peste o dispoziție care se regăsește în directiva existentă. În această dispoziție există un temei juridic uh, așa numit secundar, Acesta este motivul pentru care a trebuit ca acest exercițiu de codificare să fie transformat într-o reformare pentru a elimina acest temei juridic secundar. Acum există anumite discuții în curs de desfășurare la nivelul um, grupului consultativ al serviciilor juridice ale instituțiilor, iar în aceste discuții se vorbește despre modul în care această propunere a Comisiei ar trebui să se regăsească în text. Se pare că au fost făcute anumite greșeli în uh, prezentarea noii formulări a articolului uh, vizat. și doar uh, și a fost adăugată doar uh, precizarea Parlamentului la indicările mm, inițiale ale Consiliului, care prevedeau o revizuire periodică a cerințelor minime de capital, iar decizia putea fi luată cu privire la modificarea sau actualizarea acestor cerințe minime de capital. Acesta era temeiul juridic secundar care se regăsea în dispozițiile respective. Încă discutăm acest lucru la nivelul celor trei servicii juridice. Din păcate, nu s-a putut semna încă un aviz uh, al uh, celor trei jurisconsulți. Acesta este stadiul actual cu această propunere. Mulțumesc! Danke. Also ich sag mal jetzt ganz ehrlich, was ich bei dem ganzen Ding... Vă mulțumesc. Să vă spun sincer ce n-am înțeles de la bun început. Când articolul 6.2 era prevăzut, la fiecare 5 ani, Consiliul, în urma unei propuneri a Comisiei, va examina, iar apoi se uh, adaptează acest prag, uh, cerințele de capital minim și așa mai departe. Acum este prevăzut la fiecare 5 ani Parlamentul și Consiliul, pe baza unei propuneri a Comisiei, va examina. Acest lucru se poate întâmpla oricând, pentru că Comisia are tot, întotdeauna dreptul de a veni cu o propunere de uh, modificare sau de adaptare. Este vorba de procedura de codecizie. De ce avem nevoie de asta? De ce nu este, de ce nu este suficient să ștergem la fiecare cinci ani Consiliul sau sau asta înseamnă că la fiecare cinci ani Comisia va trebui să facă această adaptare? Deci se va întâmpla acest lucru automat? Va avea loc o revizuire a comisiei la fiecare, a directivei la fiecare 5 ani de către comisie în mod automat? Așa trebuie să înțelegem asta? Yes, this is exactly the point at stake. Mulțumesc. Exact acesta este, aceasta este miza discuțiilor uh, în serviciile juridice ale Consiliului și Parlamentului. Ideea este că Comisia este convinsă că anumite dispoziții de fond se regăsesc în acest uh, articol avut în vedere. Se prevede principiul că trebuie efectuată o revizuire periodică cu privire la cerințele minime de capital. De asemenea, se prevede că aceste cerințe pot să fie actualizate. Mai mult, uh, aceste prevederi conțin și anumite criterii legate de această revizuire. Comisia este de părere că cel puțin aspectele de fond, aspectele materiale ale dispozițiilor existente trebuie să se încadreze în sfera de aplicare a părții codificate a textului și Comisia a propus doar o simplă codificare a dispozițiilor existente. În ceea ce privește aspectele procedurale, din acel articol, acestea trebuie să fie modificate pentru a elimina temeiul juridic secundar. De aceea au loc discuții la nivelul celor trei servicii juridice. Și trebuie să vă, vă mai spun încă o dată că încă nu am reușit să ne punem de acord asupra unui uh, text comun al unui aviz uh, al celor trei servicii juridice. Mulțumesc. Danke, dann gebe ich jetzt das Wort. Mulțumesc. Dau cuvântul serviciului juridic din partea Parlamentului. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să completez informațiile primite din partea Comisiei din perspectiva Serviciului Juridic al Parlamentului European. Problema în discuție aici este următoarea. Comisia înțelege că acest articol 6.2 al propunerii, așa cum e prezentat acum, va fi luat în considerare doar în cazul procedurii de codecizie. Serviciile judiciare Parlamentului European consideră că Parlamentul și Consiliul au dreptul de a revizui întreaga dispoziție. Și asta din moment ce dispoziția anterioară era ilegală, așa cum a hotărât și Curtea Europeană de Justiție. Comisia, așadar, a trebuit să vină cu o soluție complet nouă. Prin urmare, noi înțelegem lucrurile în felul următor. Această soluție complet nouă trebuie examinată de colegiuitori pentru a putea lua o decizie legate de actul de codecizie, dacă um, s-ar putea continua uh, procesul așa cum a um, gândit comisia sau nu. Așa înțelegem noi lucrurile. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Așadar, propun ca serviciile să încerce să ajunge la un acord și uh, să vină cu o propunere, pentru că altă soluție nu văd. Nu îmi dau seama cum am putea continua. Poate încercați să vă înțelegeți între dumneavoastră. Eu sunt deschis pentru orice posibilitate. Ambele căi mi se par fezabile din punct de vedere pra- pragmatic. Trebuie să adaptăm uh, legislația, asta este clar. Uh, acum urmează să vedem ce metodă vom uh, găsi. Poate cele două servicii vor reuși să coopereze și să găsească cea mai simplă și cea mai corectă cale. Bun, încheiem cu aceasta acest punct și trecem la următorul și anume punctul cu numărul 5. Este vorba de raportul Wallis pe care tocmai l-am amânat. Trecem la punctul 6 și aici este vorba tot de un raport Wallis. Diana, ai cuvântul. Este vorba de dreptul contractelor. Thank you very much, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să analizăm amendamentele înaintate la raportul privind dreptul contractual înainte de votul de mâine. Am petrecut foarte mult timp împreună cu mai mulți colegi, luând în considerare amendamentele care au fost înaintate, amendamente care au fost foarte utile. Există o listă de compromisuri uh, sau de potențiale compromisuri, o listă care a fost uh, transmisă. Aș dori să încerc să explic principiile pe baza cărora am uh, abordat aceste compromisuri. În principiu, Așa cum au uh, solicitat mai mulți colegi, ar trebui să uh, acceptăm faptul că există și alte obstacole în calea uh, comerțului transfrontalier și acest lucru ar trebui să se reflecte în ceea ce spunem în raport. Ar trebui să avem un ton uh, relativ uh, dur uh, atunci când uh, solicităm comisiei ca aceste obstacole suplimentare să fie incluse în activitatea noastră legată de dreptul contractual sau măcar analizate într-o formă sau alta. Dacă mă gândesc la compromisuri, bine, au existat anumite îngrijorări în legătură cu considerentul A. S-a menționat un studiu sau un uh, document politic uh, vis-a-vis de uh, întreprinderi mici și mijlocii din Regatul Unit, care și-au exprimat anumite îngrijorări în legătură cu posibilitatea de a trebui să se confrunte cu 27 de jurisdicții diferite. E clar că vor exista costuri juridice în cazul acestei abordări. Prin urmare, am abordat totul într-o manieră generică pentru a fi foarte clar faptul că ne-am referit la experiența Regatului Unit. Cu toate acestea, experiența Regatului Unit este una valabilă și uh, ea demonstrează faptul că există anumite uh, îngrijorări. Mai sunt și alte compromisuri uh, care, practic, subliniază uh, nevoia de a solicita comisiei de a oferi mai multe dovezi pentru a valida anumite cifre care deja ne-au uh, parvenit. Și toate acestea pentru a ne asigura că pe măsură ce avansăm cu discuțiile legate de acest uh, subiect, uh, ne bazăm activitatea pe anumite date clare. Practic, se subliniază aceste solicitări din partea Comisiei. Trebuie să subliniem din nou faptul că ne dorim ca Comisia să ia în considerare uh, toți uh, actorii implicați și să fie cât se poate de inclusivă în abordarea asta, pe măsură ce avansăm uh, cu acest demers. Acesta este compromisul propus la aliniatul 9. Încercăm, de asemenea, să reflectăm pozițiile următoare în amendamentele uh, înaintate. E vorba despre termenii uh, contractuali standard la care m-am referit și eu și um, pe care i-au uh, preluat și alți colegi. Se pare că există o dezbatere continuă uh, în legătură cu alineatul 2 uh, și um, ceea ce actualmente se regăsește la compromisul 10. Mă gândesc că poate am putea să petrecem ceva timp discutând acest aspect în această după-amiază, pentru că, după părerea mea, acest alineat este unul cheie. El vorbește despre uh, favorizarea opțiunii Comisiei uh, de a uh, găsi un instrument opțional. Deocamdată, alineatul începe în felul următor. Se favorizează ideea de a pune la punct un instrument opțional. Anumiți colegi au susținut că ar trebui să introducem la începutul acestui aliniat termenul CUD. Ar putea. Dorim să ne asigurăm așadar uh, foarte clar că Comisia ne va furniza lămuriri uh, suplimentare. Nu mă mulțumește prea mult introducerea uh, cuvântului could aici, dar haideți totuși să discutăm problema. Am analizat și alineatul 3, eh, care vizează termenii standard. La 3b se regăsește acum un întreg compromis 12, care a fost sugerat de colegi. Cu toții știm că organizațiile eh, consumatorilor eh, și-au exprimat îngrijorări semnificative și n-am niciun fel de dubiu că starea lor este influențată de această experiență pe termen lung cu uh, directiva privind uh, drepturile consumatorilor. Așadar, trebuie să oferim uh, un anume nivel de încredere spunând că dacă dorim să optăm pentru acest instrument opțional, nivelul protecției consumatorilor trebuie să fie cât se poate de ridicat și trebuie să includă în măsura posibilului uh, normele obligatorii naționale care uh, oferă uh, o anumită protecție consumatorilor și organizațiilor consumatorilor. Prin urmare, putem îmbunătăți amendamentele care merg în această direcție. Cealaltă problemă care a făcut obiectul unor amendamente este următoarea. Oare ar trebui să mergem dincolo de aplicarea uh, transfrontalieră sau de domeniul de aplicare transfrontalier? E foarte clar faptul că principalul nostru obiectiv uh, este dimensiunea transfrontalieră. Aici ar trebui să ne concentrăm atenția. De asemenea, e foarte clar faptul că s-ar putea întâmpla ca anumite state să dorească, din diverse motive, să ofere această aplicare națională. Dacă s-ar întâmpla așa, fiecare stat membru ar trebui să uh, poată lua uh, propria sa decizie în legătură cu subiectul. Prin urmare, noi ar trebui să uh, păstrăm această oportunitate, această libertate. Nu văd de ce, dacă uh, ajungem atât de departe, uh, n-am putea să permitem existența acestei facilități aici în viitor, pentru că ea respectă subsidiaritatea și, uh, practic, lasă o oportunitate statelor membre. Sunt și alte voci care au spus următorul lucru. Dacă vorbim despre aspectul transfrontalier, nu ne dorim să ne confruntăm cu situația în care anumite părți interesate uh, abuzează de posibilitățile transfrontaliere pentru a încerca să uh, ocolească normele obligatorii naționale. Din nou, aici am încercat să fim foarte clari în compromisurile găsite adică solicităm Comisiei să se asigure că acest tip de uh, activitate nu este posibilă în niciun fel dacă uh, vom introduce acest instrument uh, uh, opțional. Am încercat uh, să abordez problema în termeni generali, însă mai trebuie spus și că există anumite preocupări ale colegilor în legătură cu anumite amendamente. Acestea sunt numeroase, însă bănuiesc că așa se explică faptul că uh, principalele aspecte cheie au îngrijorat uh, colegii și de aceea au fost înaintate amendamente. Tocmai uh, am purtat o conversație în afara acestei săli și uh, consider că încă mai există o anumită confuzie generală legată de ceea ce se propune aici. Și haideți să lămurim lucrurile. Opțiunile înaintate de comisie uh, sunt următoarele. Opțiunea 1, care se leagă de publicarea rezultatelor uh, activității grupurilor uh, experților și aici nu poate exista niciun fel de obiecție. Dorim să vedem uh, în ce a constat acea muncă, care sunt rezultatele sale și cu transparență acestea ar trebui să ne fie prezentate. Următoarea opțiune vizează posibilitatea unei uh, truse de instrumente. Această trusă de instrumente a fost uh, mereu uh, întrezărită de această comisie și a fost percepută ca o trusă de instrumente care să ne informeze pe noi, ca legiuitori europeni și în același timp și pe legiuitorii naționali. Nu este o trusă de instrumente care să fie folosită de către părțile individuale. Nu acesta a fost scopul din spatele său. Acesta, practic, a fost uh, singurul uh, scop uh, vizat. Dacă avem un instrument opțional, la care voi reveni în câteva momente, atunci s-ar putea ca anumite părți să dorească să analizeze trusa de instrumente pentru a vedea cum acest instrument opțional este definit și cum interacționează cu anumite principii. Însă, în acest moment, trusa de instrumente este prevăzută uh, ca o trusă de instrumente uh, ce uh, vizează doar uh, legiuitorii europeni și știm că și Curtea Europeană de Justiție a gândit lucrurile exact la fel. Trusa de instrumente poate fi folosită de părțile individuale uh, pentru a face față unor situații transfrontaliere dacă își doresc acest lucru. De aceea va exista această trusă de instrumente. Sunt anumite amendamente care vor să mai adauge ceva la acest uh, lucru. Adică există acest uh, instrument uh, opțional ca și corp de legi, dar pe lângă el ar trebui să venim cu anumiți termeni standard sau condiții standard care să opereze la nivel pan-european și ar trebui să existe o legătură între uh, aceste uh, condiții sau termeni standard și uh, instrumentul opțional. Acestea ar putea fi recunoscute ca fiind condiții bune pentru consumator sau pentru întreprinderi și sper că așa lucrurile au fost lămurite. Prin urmare, ar trebui ca încet și cu atenție să luăm uh, opiniile tuturor în considerare, să analizăm toate uh, faptele pe care le avem, să vedem care este opinia tuturor actorilor uh, interesați și să solicităm mai multe clarificări din partea Comisiei pentru ca în cele din urmă să avem acest uh, instrument opțional. Sper ca lucrurile să fie mai clare acum și rămân uh, la uh, dispoziția dumneavoastră în legătură cu oricare dintre amendamentele înaintate. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervine? Domnule Rapcai, vă rog. Trebuie să vă spun că sunt în situația dificilă în care domnul Berlinger, raportorul din umbră care a și dus discuțiile cu doamna Wallis nu este prezent nici astăzi și nu va putea veni nici mâine pentru că are probleme în uh, familia sa apropiată, deci nu va putea să fie prezent. Mi-a uh, transmis unele lucruri și colega Evelyn Regner, Regner uh, nu este prezentă deci, um, oferta Diana Wallace de a discuta uh, compromisuri astăzi uh, este destul de greu de acceptat pentru că eu nu sunt în măsură să discut astfel de uh, compromisuri. Pur și simplu um, am fost delegat de către alții să vă spun unele, să vă comunic unele lucruri. Și anume, Deci există um, unele uh, probleme. Va exista un amendament oral din partea colegei Regner la două alte puncte, la compromisul 14, la, de la aliniatul 6 și compromisul de la aliniatul 7. Aici uh, se propune, uh, aici domnul Berlinger propune un vot pe părți, în rest spune că se duc negocieri uh, și s-au dus negocieri foarte uh, colegiale și uh, într-un spirit constructiv și practic s-a ajuns la un bun compromis care ar putea fi sprijinit. Aș dori să vă mai spun un lucru ca persoană care nu este chiar uh, imersată în această tematică, ci o uh, examinează mai degrabă de, la, de pe margine. Știți cu toții care sunt preocupările uh, consumatorilor și sunt aceste preocupări ale consumatorilor sunt foarte importante pentru grupul meu. De fiecare dată în dezbatere semnalele din partea organizațiilor de protecția Uh, consumatorilor au fost să nu fim de acord cu această propunere. Eu împreună cu domnul Berlinger am spus colegilor, haideți să încercăm să mergem mai departe, să înregistrăm niște progrese, pentru că nu ne ajută la nimic să nu avem opoziție și să nu obținem nimic. De aceea aș sprijini acest compromis, însă există acest uh, punct care este foarte important pentru noi. La celelalte două puncte putem avea un vot pe părți. Deci n-ar mai trebui să existe probleme. Aceasta ar putea chiar să ducă la acceptarea acestui um, document de către colegii mei. Vă mulțumesc, domnul Karin. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi, în primul rând, să îi mulțumesc Daiane, pentru uh, munca enormă depusă pentru acest raport. Înțeleg argumentele pe care le-a prezentat, însă uh, îmi mențin poziția mea, care este diferită într-o serie de puncte. Nu am să repet uh, lucruri care s-au spus deja în cadrul comisiei de, de mai multe ori. Poziția mea rămâne neschimbată la uh, compromisul 10. Ideea unei astfel de formulări favorizează crearea unui instrument uh, opțional, e bine, mi se pare că nu ne permite să mergem mai departe. Eu aș prefera o abordare care să ne permită o formulare mai flexibilă, care să ne permită, practic, să introducem mai multe lucruri și să putem face Uh, față unei, unor situații uh, mai variabile. Și nu cred că o astfel de formulare ar face acest lucru. Dacă nu putem veni cu o astfel de formulare în compromis, eu, în numele grupului meu, nu voi putea accepta acest lucru. Însă pot spune că toată lumea știu de la bun început care este poziția mea la acest punct. Însă sunt uh, dispus, uh, mai mult decât uh, dispus, să stau să discut cu colegii pe acest punct, însă trebuie să vă spun că, în mod formal, aceasta este poziția mea. Vă mulțumesc. Am să vă prezint și eu situația în numele grupului meu. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu pe acest punct. Aș dori să mulțumesc Uh, Diane Wallis uh, pentru munca depusă. Eu cred că este un uh, document care cu unele modificări ar putea fi acceptat. Din anii 90 ne ocupăm de acest subiect, de dreptul civil european și mergem în direcția corectă, consider eu. Iar acest, tot, tot acest proces a fost acompaniat de către Parlament de-a lungul anilor. Practic, 90% uh, din muncă a fost acompaniată de către Parlament. Însă, la un moment dat, ajungem la un punct în care trebuie să ne luăm curajul să facem următorul uh, salt calitativ. avem problematicile care reiesc din diferențele de drept uh, din uh, Uniunea Europeană și nu există altă soluție uh, decât acest instrument opțional de a le depăși. Nu înțeleg însă de ce sperie pe toată lumea, pentru că este un instrument opțional. El poate fi utilizat, dar nu trebuie să fie utilizat. Mai ales din partea lobbyiștilor am primit unele poziții pe care nu le-am înțeles. Uh, când mi se spune că venim cu un contract model, e bine, am să vă întreb care este diferența între un uh, instrument opțional și un contract model. Un instrument opțional este întotdeauna mai puternic decât, Roma, decât uh, regulamentul Roma 1. Un uh, instrument opțional, uh, un contract, uh, un mod, uh, contract model trebuie să se supună uh, acestui regulament. Acest cadrul de referință este cunoscut, iar acest lucru uh, înseamnă că oricine poate să folosească acest uh, cadru dacă uh, are nevoie de el. Nu trebuie să cădem de acord asupra uh, trusei de instrumente, pentru că ea, ea, ea există deja în practică. Cred că ar trebui să avem curajul să facem un salt calitativ aici. Cred că a existat o reticență din partea lobiștilor și din partea um, organizațiilor de protecție a consumatorilor. Cred că această rezistență s-a uh, datorat faptului că nu este bine cunoscut uh, conținutul propunerii. Dacă Comisia ar fi venit cu un text uh, Uh, concret, am fi discutat despre conținut și dacă am fi discutat conținutul, am fi putut spune că la articolul 21, la liniatul 3, este uh, sau nu este suficient protejat dreptul uh, consumatorilor sau ce este la articolul cu tare, numărul cu tare, este fezabil pe piața unică sau nu. Am putea discuta concret Uh, aceste puncte dacă am avea un astfel de document. Și cred că o vom putea face dacă în timp util vom primi o astfel de propunere din partea Comisiei. Iar când se va întâmpla acest lucru, va trebui să ne luăm tot timpul uh, necesar să analizăm în detaliu conținutul acestei propuneri. Iar odată ce vom face acest lucru, toate întrebările care au rămas deschise vor fi Uh, își vor găsi un răspuns și vom putea clarifica aspecte ce țin de fezabilitate, de protecție și așa mai departe. Dar ar fi important să nu ducem acum o discuție teoretică despre ceva ce încă nici nu există. De aceea, cred că trebuie să uh, sprijinim în continuare uh, Comisia și uh, să ajutăm așadar la uh, obținerea unui progres. Cred că ceea ce a propus doamna Wallis este uh, consecvent, ajută dezbaterii, nu este ca și când n-ar exista niciun fel de viziune critică. Însă eu cred că conține ce avem nevoie, inclusiv în ceea ce privește protecția consumatorilor. Noi nu am avea nimic împotrivă dacă s-ar putea înlătura și ultimele obstacole uh, până mâine. Aceasta a fost intervenția mea. Acum, doamna Lichtenberger. În primul rând, dați-mi voie să îmi cer scuze că am venit cu o oarecare întârziere, însă la Comisia cu privire la transport se discută problema eurovignetelor. Uh, și uh, tocmai se explica de ce există o astfel de uh, neîncredere la asociațiile de consumatori când este vorba de astfel de reglementări. Și se discută, practic, o reglementare care va fi uh, lipsită de substanță, trebuie să o spun sincer. Mi se pare că punctul esențial aici faptul că discutăm despre ceva lipsit de uh, conținut. Înțeleg anumite organizații care se uh, opun și care spun înainte să ni se ia chiar tot, încercăm să uh, păstrăm ceea ce mai avem și toți cei care vor să încheie contracte cu străinătatea cea malefică, n-au decât uh, să uh, să își asume răspunderea. Este practic o teamă că reglementarea europeană, și n-ar fi pentru prima oară, ar îngrădi drepturile populației și a consumatorilor, practic le-ar slăbi drepturile. Pe de altă parte, nu mai suntem în secolul XVII, uh, când oamenii foarte rar călătoreau altundeva. Uh, și oricum nu făceau foarte multe afaceri dincolo de granițe. Din fericire, pentru că Europa se integrează, din ce în ce mai des se întâmplă acest lucru. Și trebuie să reacționăm la asta. Ce va, uh, ne va ajuta să mergem mai departe, va fi o propunere a Comisiei în care să se spună foarte clar ce este planificat. Și apoi, pe baza acestei propuneri, vom putea discuta. Asta solicită și doamna raportor și sunt de acord. Această poveste cu opțiunea numărul 4, înainte de a fi văzut evaluarea impactului, cred că este foarte dificil să uh, vedem. Este vorba de favorizare. Putem să favorizăm sau să nu favorizăm, dar nu știm exact conținutul. Acesta este, aceasta este problema. Eu aș dori să am un text scris negru pe alb și pe acest text aș vrea să ne putem certa uh, în, uh, în toată liniștea. Dacă îngrădește, dacă slăbește sau nu drepturile consumatorilor, atunci vom putea discuta. Pentru că altfel discutăm în, cazul, în cadrul unei uh, teorii a conspirației, comisia care vrea să ia consumatorilor uh, drepturile, consumatorii care uh, se tem întotdeauna și practic nu ajungem nicăieri. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că a preluat uh, ideea mea la compromisul 20. Cred că mai ales pentru profesiile care sunt foarte puternic active la nivel transfrontalier, am putea să avem un lex specialis uh, pentru a reglementa situația acestora și în plus să vedem cum putem progresa în acest sens, pentru că mai ales artiștii uh, se confruntă cu situații, cu condiții de muncă ce se înrăutățesc de la an la an. Deci, mulțumesc pentru faptul că a fost inclus acest lucru. În rest, mi se pare, susțin acest document, dar trebuie să spun că este o problemă pentru că suntem în tărâmul ficțiunii și aș dori să fim în, uh, în uh, domeniul documentației și a lucrurilor concrete. Vă mulțumesc, comisia, iar apoi doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint pentru a reacționa la ceea ce a spus doamna Wallis. Într-adevăr, Comisia își va da silința să verifice uh, cifrele din evaluarea de impact și să uh, facă așadar o verificare detaliată uh, la nivelul uh, evaluării de impact. Nivelul protecției consumatorilor a fost menționat de mai mulți vorbitori. Uh, nu pot încă vorbi despre o propunere a Comisiei pentru că nu a fost încă prezentată, însă pot să vă spun că la ultima reuniune a grupului de lucru uh, al experților am făcut un exercițiu foarte interesant. I-am rugat pe experți și pe reprezentanții statelor membre să verifice dacă nivelul actual al textului acestui grup de lucru este la nivel superior, inferior sau la fel cu legislația națională. Iar uh, rezultatul a fost interesant. Toți experții 8 sau 9 care au făcut deja acest uh, test au observat că propunerea actuală a grupului de lucru uh, prevede un nivel cel puțin egal cu nivelul protecției uh, la nivel național în statul lor membru respectiv. Așadar, un rezultat interesant. Am să mă refer și la punctul menționat și de doamna Lichtenberger. Când vom putea discuta despre un text uh, concret? Avizul cu privire la Cartea Verde? Uh, a, a văzut foarte multe poziții, însă uh, Uh, este clar că uh, nu putem lua decizia fără, nu se poate lua decizia fără să se știe despre ce este vorba. Însă, pe 29 aprilie, grupul de experți își va fi încheiat munca, iar lunea de după, pe 2 mai, uh, grupul de experți va pune textul pe internet. Deci oricine va dori va putea să vadă acest text ar trebui să fie uh, de ajutor acest lucru. În plus, toate părțile au posibilitatea să depună comentarii și poziții cu privire la acest text, mai ales pentru a vedea care sunt pozițiile. Însă trebuie spus foarte clar și voi sublinia acest lucru, este textul grupului de experți, nu textul comisiei. în momentul în care se va adopta un document al Comisiei, el va fi cu siguranță diferit de acest uh, text al grupului de experți. Însă noi am dori să asigurăm transparența, să evităm uh, că discuțiile cu privire la un subiect necunoscut, practic să existe un material asupra căruia să se poată discuta, părțile să poată uh, analiza acest text, Uh, și să își prezinte pozițiile față de comisie. Iar noi de la comisie vom vedea cât vom prelua din acest text, cât, ce vom schimba, ce nu vom schimba, însă vom avea o bază de lucru pentru uh, a își prezenta textul apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Diana Wallis. Uh, Mulțumesc. Aceasta a fost o discuție foarte utilă și le sunt recunoscătoare colegilor uh, dumneavoastră, domnule președinte și domnului Berlinger, care ne-a ajutat să redactăm amendamentele de compromis. Cred că avem nevoie să vedem acest text și după aceea textul va fi îmbunătățit. Dar ideea acestui raport, așa cum am văzut-o eu încă de la bun început, este că este șansa noastră să instituim cadrul a ceea ce dorim să vedem în cele din urmă în text. Deci este șansa noastră să fim uh, fermi și să spunem exact ceea ce uh, dorim de la această pagină care momentan este goală. Cred că toți uh, și-au exprimat foarte clar îngrijorările legate de consumatori și am încercat să integrăm aceste lucruri în text. Aș mai spune însă un lucru în legătură cu această dezbatere cu privire la termenul could, ar putea. Uh, în uh, deschiderea alineatului se folosește cuvântul favors. În engleză, acest termen favorizează nu este un termen exclusiv propoziția spune favorizează pe baza ca, cu condiția ca. Deci este deja o condiție. Deci nu mai trebuie să punem condiționalitatea la început. Și cred că am răspuns acestei uh, temeri. Și cred că dacă am uh, reintroduce această idee, uh, nu ar fi foarte bine cred că este un termen uh, destul de slab. Favors este oricum limitat și este condiționat de formularea ulterioară. Deci eu uh, aș prefera să păstrăm textul așa cum este. Oricum, mulțumesc și Comisiei pentru informarea cu privire la textul experților, care cu siguranță ne va ușura viața mai ales uh, că ni s-a spus că nouă experți uh, sunt implicați uh, și aceasta asigură un nivel mai înalt de protecție decât uh, cel oferit de legislația națională. Mulțumesc foarte mult! Văd că nu mai sunt și alte comentarii. Vom vota mâine. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7, raportul doamnei Castex, care nu este aici. Totuși, din câte știu eu, există un exemplar uh, al unui text. Cred că domnul coordonator va prezenta. Avionul uh, dumneaei a fost anulat, spune domnul uh, Rapcai. Și am fost anunțat foarte din scurt. Era, trebuia să se pregătească pentru o întâlnire cu raportorii din umbră și atunci poate ar fi bine să știm care este graficul de timp. Nu pot să vă informez prea mult. Bun, domnul președinte, pe 14 aprilie există o reuniune a raporturilor din umbră, care este uh, coordonată de secretariat. Apoi, uh, adoptarea ar trebui să aibă loc pe 27 mai, iar adoptarea finală în Libe pe 25. Este în regulă, doamna Golo? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte în calitate de raportor din umbră din partea grupului meu politic pe această chestiune. Aș, am să încep printr-o constatare și anume că în 2010 experții au dovedit că datele Facebook sunt comunicate agențiilor de publicitate care folosesc cookies pentru a urmări comportamentele celor care navighează pe internet. Mai multe societăți comerciale Domnul președinte intervine. Problema este că raportoarea nu este aici, deci nu cred că putem să avem această dezbatere. Cred că va trebui să o avem atunci când va veni și doamna raportoare ca să, aibă, să audă ce aveți de spus. Sigur că vom avea o altă ocazie să discutăm despre acest subiect. E păcat că raportoarea nu este aici. Doamna Wallace? Domnule președinte, vreau să vă susțin pentru că Uh, doamna Wikström, uh, care este la fel raportor din umbră, nu poate să fie astăzi aici și își cere scuze că nu poate să fie. Mi-a transmis un discurs, dar cred că mai bine ar fi să, uh, avem loc această discuție în prezența celor interesați. Domnul președinte, situația ar fi fost diferită dacă domnul Rapcai ar fi avut timp uh, să se pregătească pentru a înlocui pe doamna Castex. Dar dacă așa stau lucrurile, cred că ar fi bine să amânăm uh, până pe data viitoare. Deci cam atâta despre punctul 7. Următorul uh, punct 8 va fi discutat mâine după voturi. Punctul 9 va fi cu ușile închise, deci luăm o scurtă pauză până când se închide transmisiunea de pe internet internet pentru a avea reuniunea în camera. Secretariatul îmi spune că trebuie să facem o pauză până la 5. Facem o pauză până la 5 și ne revedem aici la ora 17. Și vom face voturile, vom vota așa cum v-am menționat.